Gut. Okay, Toxilax, Bash. președinte de Timor-Leste. Președintele Timorului de Est. Welcome to the European... Președintele Parlamentului. Bun venit în Parlamentul European, domnule președinte. Bun venit din nou, după 18 ani. A, bine.